Procediamo ora alle dichiarazioni di voto. Dragi colegi, trecem acum la explicațiile de vot. Îi rog pe deputații care trebuie să părăsească sala să o facă cât mai repede. Nu toți cei care au cerut vor putea interveni la explicațiile de vot. Era Sesiunea se va încheia la ora două jumate. Ceilalți care nu pot interveni astăzi vor putea să o facă mâine. Altre eventuali dichiarazioni potranno essere proposte per iscritto. De asemenea, explicațiile de vot pot fi transmise și în scris de altfel. Trecem la descărcarea pe 2013, bugetul general al Uniunii. Uh, doamna López Bermejo. Tienes la palabra. Buenos días. Aveți cuvântul. Bună ziua. Domnule președinte, astăzi e o zi foarte tristă pentru prietenii poporului saharaui. Un popor care e un exemplu de demnitate și de rezistență în combaterea pacifică a ocupării teritoriului uh, lor de către regatul Marocului. Parlamentul a